Sitzung ist wieder aufgenommen. Ședința se reia. Procesul verbal al ședinței de ieri și textele adoptate sunt disponibile. Există obiecții? Văd că nu. Prin urmare, procesul verbal